So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte, bitte dort die Plätze einzunehmen. Guten Morgen und die Abstimmkarten bereit zu halten. Bună dimineața tuturor, am să vă, loc, vă rog să luați loc. Continuăm cu votul pe care nu am reușit să-l finalizăm ieri și continuăm așadar, după cum spuneam, cu punctul 12 de pe ordinea de zi și anume sistemul comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive. Începem cu votul. Amendamentul 15, 14, 17 și 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm cu 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm totuși electronic 27. A votat toată lumea, s-a închis votul. 12 la 4 se adoptă. Continuăm cu 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar să verificăm electronic 34. A votat toată lumea, s-a închis votul. 9 pentru, 16 împotrivă, se respinge.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 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic 44. A, a votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri. N-am auzit ce ați spus, Carl Hans Florenz. Verificăm 47 electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 3 și 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 41 Vot pe părți, pe două părți. Prima parte, cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, nu se mai votează pentru că a fost um, adoptat blocul 3.13. Continuăm. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă cu amendamentul oral. Continuăm cu 5 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, votăm electronic 5. S-a deschis votul.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 Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru împotriva abțineri. Să verificăm electronic. 62 verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65, 66 și 67 în bloc, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, votăm electronic. 20, verificăm electronic 20. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 nu trebuie votat, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm însă 24 electronic, dar a fost aceeași majoritate. S-a închis votul. Se adoptă. Am verificat 24 și 24 este adoptat. Acum 25 devine caduc, deci votăm amendamentul 19 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 nu trebuie să fie votat. Trecem la votul final electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Felicitări doamnei raportor cu 35 de voturi pentru, 3 împotrivă și nicio abținere. Cu aceasta am încheiat voturile și putem trece direct la următorul punct de pe ordinea de zi, la care um, ne vom lua uh, suficient timp să discutăm, pentru că avem foarte multe amendamente. Toată lumea este, bineînțeles, invitată să rămână, dacă o dorește, dar voi aștepta puțin până se liniștesc lucrurile. So, ich glaube, jetzt haben wir die nötige Ruhe und ich bin... Cred că avem uh, liniștea de care avem nevoie. Cred că putem continua cu dezbaterea despre tutun. Primește cuvântul doamna raportor. Întâi, Linda. Linda McEvan, please. Linda McEvan domnule președinte. Cred că reuniunea a început să se... oamenii au început să se mai calmeze, așa că pot să vorbesc. În primul rând, vestea proastă. Avem peste 1300 de amendamente, deci doar la comisia noastră, uh, uh, la directiva privind tutunul. Acum, vestea bună, multe dintre ele sunt asemănătoare, deci și multe dintre ele se referă la actele delegate. Nu o să vorbesc foarte mult astăzi despre actele delegate, pentru că cred că trebuie să ne uităm foarte atent la propunerea Comisiei și în unele cazuri cred că colegii au dreptate când spun că ar trebui să avem un proces adecvat de codecizie. Deci au fost multe amendamente în ceea ce privește actele delegate și o să le analizez cu atenție pentru a mă asigura că prerogativele Parlamentului Uh, vorbitoarea se întrerupe ca să roage oamenii să se liniștească. Președintele, vă rog frumos dacă aveți discuții de dus să le duceți afară, astfel încât doamna raportor să poată să ne prezinte raportul și amendamentele într-o atmosferă suficient de calmă. Este un act legislativ foarte important și este un act de politețe și de respect. Mulțumesc. Deci, cum spuneam, am avut multe amendamente. Acum, Amendamentele nu merg toate în aceeași direcție în, uh, pe subiectele principale, dar cred că există niște puncte comune pentru multe dintre ele. Uh, în general vorbind, uh, mulți colegi nu. Există câțiva colegi, nu mulți, care au încercat să șteargă propunerea Comisiei cu totul, dar majoritatea acceptă argumentul cheie al Comisiei și anume că ar trebui să acționăm. Și întrebarea este pentru cei care se întreabă de ce trebuie să acționăm, vă reamintesc că statele membre au semnat uh, Convenția cadru privind controlul produselor din tutun. Și aceste, această convenție solicită țărilor să ia măsuri împotriva produselor din tutun. Poate vă gândiți că suntem înaintea tuturor uh, Uh, în multe domenii, dar în ceea ce privește tutunul uh, nu e chiar așa. În Brazilia sunt 15% din populație uh, fumează, noi avem 21% Uh, Statele Unite au 18,2%, Canada 17%. Deci nu suntem înaintea altor țări dezvoltate în ceea ce privește numărul de fumători. Da, am văzut că a scăzut numărul acestora, dar nu suficient de repede și nu în același ritm ca în uh, Brazilia, Statele Unite, Canada și multe țări latinoamericane care iau măsuri importante pentru a combate consumul de produse de tutun. Și, cum spuneam, ă, din păcate, tendința este în creștere pentru tineri și tocmai asta este problema legislației. Ă, asta încercăm să facem, să oprim o nouă generație de fumători, dacă se poate spune așa. Sunt convinsă că 99% dintre fumătorii răiți uh, n-ar vrea ca copiilor să devină fumători. Și asta este responsabilitatea pe care o avem noi aici, să facem ceva în Parlament pentru a opri această uh, tendință în creștere pentru tinerii fumători. Sunt multe amendamente, cum spuneam, și o să mă concentrez asupra domeniilor unde avem cele mai multe amendamente. Vreau să ascult pe colegii care au venit cu amendamentele pentru a-și explica mai bine amendamentele, pentru că unele chiar necesită explicații. În ceea ce privește uh, problema ingredientelor, deci ce se poate pune în uh, țigarete? Până acum, uh, uh Conținutul țigărilor a fost destul de opac. Uh, S-a lucrat mult la acest uh, domeniu și acum încercăm să știm exact ce anume conțin țigările. Avem amendamente de la colegi care doresc să îmbunătățească sistemul de raportare din partea statelor membre. Propunerea Comisiei este ca guvernele să strângă date de la companii și apoi Comisia să strângă aceste date, să le analizeze și să decidă unde mai e nevoie de măsuri. Dar unii colegi au venit cu o listă pozitivă de ingrediente, un sistem prin care uh, ai voie să pui în țigări, în țigări doar ce se află pe această listă pozitivă și aș vrea ca Comisia să-mi spună de ce n-a introdus această prevedere în legislație. Și poate și colegii care au venit cu această propunere pot elabora. Nu sunt împotriva ideii, dar vreau să știu cum ar putea funcționa în practică. A existat un subiect controversat uh, care trebuie discutat, și anume aromele din uh, țigări. Da, sunt mai multe probleme uh, legate de arome. Comisia nu împiedică adăugarea de zahăr la tutun, pentru că zahărul este adăugat la tutunul cultivat în UE. Unii colegi au venit cu amendamente care să interzică adăugarea de zahăr sau orice face gustul mai bun. Eu aș prefera să rămână la propunerea comisiei, de fapt, pentru că îi înțeleg pe colegii Uh, care vin cu această idee, dar mă întreb dacă nu cumva uh, putem să importăm tutunul și să uh, avem același număr de țigarete, dar avem foarte multe amendamente aici și sunt deschisă la orice fel de discuții. Aromele. Cei mai mulți acceptă interdicțiile generale pentru căpșuni, ciocolată și așa mai departe. E o piață foarte mică, e o piață de nișă, dar nu vrem să o vedem extinsă. Dar s-a venit cu amendamente și pentru țigările mentolate, sugerând că ar trebui să existe o excepție pentru acestea. Eu cred că ar trebui să interzicem și țigările mentolate, pentru că propriul nostru uh, comitet științific a venit în 2010 cu un document de 100 de pagini care arată că mentolul acționează ca anestetic care irită, iri, care um, oprește iritațiile și uh, administrația uh, pentru alimentație și droguri din Statele Unite a hotărât că mentolul este mai atrăgător pentru tineri, pentru că e mai ușor să fumezi țigări mentolate prima oară când te apuci de fumat. Și mulți au spus că multe dintre aceste țigări sunt produse în UE, și problema este că piața lor a crescut tocmai pentru că sunt atrăgătoare pentru tineri. Și întrebarea este dacă vrem să vedem că din ce în ce mai mulți tineri se apucă de fumat din cauza țigărilor mentolate, pentru că asta se întâmplă. Belgia și Germania au interzis deja capsulele cu mentol, Brazilia a interzis orice fel de arome, Uh, Statele Unite au vrut uh, o interdicție generală, dar lobby-ul uh, industriei a reușit să obțină acceptarea mentolului. Și acum multe alte țări trag la răspundere Statele Unite pentru că au făcut această excepție. Deci, dacă mergem pe această cale de a accepta mentolul, deschidem, dor, uh, deschidem ușa pentru orice fel de contestații. De ce nu uh, ciocolate cu uh, um, țigări cu ciocolată sau căpșuni sau mure? Există o problemă generală care apare aici uh, legată de snus și trebuie să ajungem la o concluzie, pentru că snusul este permis acum în Suedia și în Finlanda, cred. Dar e o problemă suedeză. Suedia are o excepție de la tratat și are voie să vândă snus. Mulți colegi au spus uh, că această interdicție uh, ar trebui să fie ridicată în toată Uniunea Europeană. Eu nu susțin acest lucru. Alți colegi uh, au spus că dacă snusul este o problemă suedeză, atunci ar, ar trebui să fie reglementată doar uh, în Suedia. Apoi, etichetarea și ambalarea. Și aici avem multe amendamente. Unii cred că Comisia merge prea departe și uh, pune prea multe interdicții în ceea ce privește dimensiunea pachetelor, dimensiunea avertismentelor și poziția avertismentelor. Uh, înțeleg unele dintre amendamentele depuse de colegi, cele care spun, spre exemplu, că uh, unii uh, colegi uh, portughezi uh, au niște pachete de țigări mai mici decât uh, cele clasice, eu cred că n-ar trebui să ne agățăm de asta dacă avertismentele au aceleași uh, dimensiuni. Uh, există amendamente similare legate de uh, tutunul care, pe care ți țigările pe care ți le faci singure, singur. Uh, am, uh, comisia vrea să fie doar în pachete. Am întrebat de ce, n-am primit un răspuns satisfăcător. Dar cred că ar trebui să ne gândim mult la uh, toate astea înainte de a reduce dimensiunile uh, avertismentelor și ale fotografiilor. De ce avem uh, un uh, lobby atât de puternic împotriva dimensiunii fotografiilor? Pentru că industria știe că fotografiile sunt eficiente. Există 10 state în UE care au uh, pus fotografii pe pachete. Sunt 63 de țări în lume care pun fotografii pe pachete, deci nu e ceva nou și unii au încercat să elimine fotografiile de pe pachete, dar nu cred că e o idee inteligentă și Consiliul nu ar accepta oricum pentru că multe state membre aplică aceste fotografii. Apoi, dimensiunile. N-am venit cu pachetele astăzi, dar există unele pachete foarte, foarte mici, foarte înguste și fotografiile sunt foarte mici, așa încât nici măcar nu-ți dai seama ce e în ele. Uh, am văzut uh, multe amendamente care spun că nu există nicio probă că fotografiile funcționează. Ba, din potrivă, chiar există multe probe că fotografiile dau rezultate și tocmai de aceea multe guverne au uh, pus fotografii pe pachete sau așteaptă acest pachet legislativ pentru a adăuga fotografiile. Cred că ar trebui să păstrăm fotografiile și uh, dimensiunile avertismentelor S-a făcut lobby destul de puternic pentru a se reduce dimensiunile acestora, dar trebuie să ne gândim cine o face. Dacă avertismentul nu contează, atunci de ce industria face atât de mult lobby pentru a le reduce dimensiunile? În ceea ce privește uh, ambalarea, pachetele, avem amendamentele care merg mai departe decât propunerea uh, Comisiei. Uh, Uh, am avut amendamente pentru a introduce pachetele uh, simple, no brand, ca în Australia și alți colegi uh, vor să scape de diferențierea pe care o face Comisia între diversele produse din tutun. Vor ca peste tot să fie aceleași pachete. Deci să nu se mai facă diferența între trabucuri și țigarete. De asemenea, trebuie să discutăm și despre aceste ambalaje uh, simple. Avem uh, colegi care au depus amendamente pentru pachetele simple pentru toate tipurile de produse din tutun și trebuie să discutăm și despre asta. Apoi, trăsăturile de uh, trasabilitate sau de siguranță, mulți colegi uh, spun că este extrem de important și eu la fel. Uh, eu nu cred că dacă avem avertismente mai mari o să crească contrabanda, așa cum au sugerat unele dintre amendamente. Ah, am înțeles că există o, o inițiativă din partea Comisiei de care, care a apărut această, în această săptămână și avem o întreagă secțiune pentru trasabilitate aici. Apoi vânzările transfrontaliere, un domeniu în care întotdeauna a existat consens că nu ar trebui să fie permise. Deci toată lumea a spus nu vânzărilor uh, la distanță transfrontaliere și la distanță, deci cumpărarea pe internet. Evaluarea de impact a Comisiei uh, spune că există foarte puține probe în ceea ce privește comerțul uh, licit, legal cu uh, țigări pe internet. Unii colegi merg chiar mai departe și vor să interzică toate vânzările pe internet, uh, chiar și în interiorul statelor membre, de produse din tutun poate Comisia vrea să comenteze în ceea ce privește aceste amendamente. Apoi, produsele din tutun uh, noi. Acestea ar trebui să fie autorizate pe piață. Statele membre ar trebui să le poată oferi o autorizație. Comisia a pus acest lucru doar ca posibilitate și există un sistem general de notificări. Mulți colegi au venit cu amendamente care sugerează că ar trebui să schimbăm titlul uh, și să avem produse din tutun mai puțin dăunătoare. Dar vreau să-mi spună Comisia ce părere are. Și aș dori să-i rog pe colegi să explice de ce vor să pună acest titlu. Țigările electronice și produsele um, de înlocuire a nicotinei. Uh, amendamentele acoperă absolut toate părerile în ceea ce privește produsele care conțin nicotină. Unii colegi spun că n-ar trebui să reglementăm aceste produse în această lege, foarte puțini. Alții spun că doar produsele uh, care conțin nicotină și care au uh, avertismente cum care avea un impact asupra sănătății, acestea ar trebui să fie incluse aici. Nu știu cum uh, uh, ar putea funcționa lucrurile dacă nu avem o procedură de autorizare, deci poate Comisia se poate gândi la asta, dar sunt mulți colegi care vor ca toate produsele care conțin nicotină, uh, guma și așa mai departe, plasturii, toate să fie uh, numite drept uh, medicamente și nu acceptă propunerea Comisiei de a avea două categorii de produse care conțin nicotină. Avem uh, o propunere ca să fie uh, aceste produse să fie desemnate ca produse homeopatice și uh, de aceea se intre într-un regim de reglementare mai uh, uh, lax decât cel pentru medicamente. Apoi uh, eu și domnul Florence uh, am venit cu un amendament care sugerează că ar trebui să existe un proces de autorizare pentru țigările electronice, dar că acestea nu pot fi considerate medicamente pentru că problema cu directiva medicamentelor este că limitează disponibilitatea acestora. Uh, Bine, asta este la latitudinea statelor membre, pentru că unele permit vânzarea produselor medicamentoase doar în farmacii și altele permit vânzarea acestora și în afara farmaciilor. Deci unii spun că sunt, ar trebui să fie etichetate drept medicamente, alții trebuie să mergem în această direcție. Înțeleg că miniștrii vor să adopte acest, uh, această cale de a eticheta toate produsele care conțin nicotină drept medicamente. Cred că acestea sunt subiectele principale. Există și alte domenii, amendamente mai mici. Unii colegi vor să extindă uh, această legislație care să includă și interzicerea punctelor de vânzare. Deci la mine în țară așa se întâmplă, nu poți să vezi țigări, pachetele de țigări la casă sau, uh, deci pachetele de țigări nu sunt uh, la vedere. Dar ar trebui să interzicem și țigaretele de jucărie, din gumă, spre exemplu, pentru, sau țigările dulci. Uh, la noi în țară nu există așa ceva, dar un jurnalist francez mi-a spus că uh, Uh, există așa ceva în continuare în Franța. Deci unii copii se pot, uh, pot intra în această mentalitate cu țigările de ciocolată. Există multe alte subiecte, dar aștept cu interes să aud părerile dumneavoastră în ceea ce privește amendamentele. Mulțumesc! Mulțumim, Linda McEvan, pentru această introducere. Începem acum cu raportorii din umbră. Karl-Heinz Florenz, Fredrik Bis, Karl Schlüter, în Începem cu Karl-Heinz Florenz. Mulțumesc, Linda McEwan, pentru cooperarea din ultimele luni. Cine va citi aceste amendamente, 1300 sau ceva de genul ăsta, uh, înseamnă că um, a făcut o foarte multă muncă. Dar cine se uită peste ele știe că mm, ele merg dintr-o parte, acoperă toată gama. Și este foarte greu să ajungi la compromisuri dacă vrei să faci lucrurile cum trebuie. Și Uh, până la urmă va trebui să facem eforturi pentru că suntem o comisie pentru protecția consumatorilor. Uh, și trebuie să nu uităm asta, pentru că am senzația că unii vorbesc în numele, uh, ca și când ar fi o comisie pentru promovarea economiei și industriei. Dar suntem o comisie pentru consumatori și nu trebuie să uităm asta. Bineînțeles că putem să și exagerăm, pe de altă parte, sunt, um, este un coleg uh, din, uh, de la Liberal, de exemplu, care um, vrea să interzică uh, toate, toate, produ toată producția de tutun în Europa. Alții care nu ar vrea să interzică nimic. Mm, am, domnul Car Poate că putem aștepta până încheie conversația telefonică domnul Kramer, zice președintele. Uh, oricum, um, când am văzut uh, amendamentele colegului, uh, m-am întrebat dacă este un visător, pentru că um, a copiat practic toate amendamentele industriei. În fine, să trecem la subiect. Colegul va primi cuvântul imediat. Domnule președinte, această intervenție um, a fost o obrăznicie. Aș vrea să știu cum ți-a venit ideea că eu aș fi copiat uh, de la industrie. Să prezinți un coleg ca pe un um, reprezentant al industriei uh, este nedrept. Aș și mi-aș dori o intervenție din partea președintelui în aceste cazuri. Sunt amendamente care au fost um, care, care au fost depuse de către patru deputați același text și dacă îmi spuneți că le-ați făcut împreună, foarte bine. Dar patru autori au depus exact același text. Bineînțeles că poți să depui un astfel de text, dar eu aș fi mai atent când aș face. Aș fi vrut să aud despre uh, Um, ceea ce era scris în acea revistă că se spunea că sunteți un visător. În fine, ultimul punct al Lindei McEwen, că uh, în viitor vom vinde uh, țigările pe subteșghea, Până la urmă, totuși, este un produs care trebuie să poată fi uh, vândut la fel ca orice alt produs. În ceea ce privește snusul, nu pot să spun decât un singur lucru. Dacă vreți să deschideți uh, cutia Pandorei, veți avea de suferit. A fost o solicitare odată cu ader la aderarea Suediei și uh, va fi foarte dificil să, să schimbăm lucrurile. Eu le-aș lăsa așa cum sunt. Eu nu voi sprijini uh, că dacă snus este o chestiune suedeză și poate să și va rămâne așa, e bine, uh, întotdeauna voi spune că Europa nu are uh, de ce să intervină aici. Pe de altă parte, este clar că mulți dintre colegi au dorit acest uh, ambalaj simplu, uniform. Eu cred că merge prea departe, cred că procentajele la imagini sunt prea mari. Putem să ne certăm despre, să discutăm aceste procentaje, dar, în general, eu m-aș putea ține de linia comisiei în ceea ce privește ambalajul. Sunt împotriva ambalajelor uh, pentru țigaretele slim și acele ambalaje foarte mici uh, de petrecere. Sunt produse care sunt menite să uh, atragă oamenii. Și asta arată și uh, cifrele. În urmă cu 5 ani nu existau țigaretele slim, iar acum uh, se vând peste tot. Și bineînțeles că nu sunt mai puțin, uh, nu sunt mai inofensive decât celelalte. Un alt subiect important, pentru mine cel mai important, este acela ce se referă la uh, autorizarea ingredientelor și uh, produselor adăugate. De ani de zile suntem duși de nas de către industrie. Acum 5-6 ani situația a fost foarte uh, gravă. Au trebuit să furnizeze rapoarte și asta din cauza celor 70 de produse chimice din uh, țigarete. Uh, aici aș vrea ca experții să poată decide dacă zahărul sau mentolul pot să ajungă pe listă. Eu n-aș ști să, să decid. Mă uimește cât colegi ar vrea să și spun că știu ce uh, poate fi uh, adăugat. O, eu cred că experții trebuie să fie uh, Uh, să, să ia decizia. Um, țigareta arde la aproximativ 800 de grade și uh, când... Um, iar zahărul la această temperatură este foarte toxic. Um, chiar și eu am aflat asta. Eu nu sunt împotriva producției de tutun, însă Oare trebuie să producem un tutun atât de prost încât, uh, încât să nu poată fi uh, fumat în Europa și apoi să exportăm acest uh, tutun în alte țări și să importăm uh, tutun din alte țări unde pur și simplu bate soarele mai mult timp? Și apoi, în uh, cadrul acestor importuri, se adaugă tot felul de lucruri la tutun. Eu unul uh, sunt de părere că țigareta ar trebui să aibă gust de tutun. Apoi, în ceea ce privește snus, am vorbit deja despre asta, imaginile. Până la urmă vom ajunge la aceste imagini. Eu m-aș fi la aceste fotografii pe ambalaj dar uh, până la urmă să fie 75%, mm, nu știu, eu am, promis, am pro, propus un compromis, cei care cer 50% vor uh, considera că 75% este prea mult, dar uh, cred că putem ajunge la un compromis oricum mai am nevoie de puțin timp pentru a studia restul amendamentelor, să le compar uh, cu uh, mail-urile pe care le-am primit din partea reprezentanților industriei și apoi uh, lucrurile se vor clarifica. Președintele, mulțumim, am avut astfel de dezbateri și la alte dosare. La amendamente e greu să verifici care este sursa lor, dar anexa, la anexe este mai ușor. Poate că ar fi o idee să dezbatem cum se pot verifica astfel de lucruri. Bun. Acum, colega Ris, în calitate de raportare pentru liberali. Mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. Văd că campania pentru europeni este lansată, cel puțin în uh, Germania. Pentru a reveni la ceea ce ne preocupă aici. Aș vrea să mulțumesc și neformalitatea raportorului pentru că este o muncă titanică, 1300 uh, de amendamente se află în fața noastră, plus uh, avizele de la celelalte comisii. Va trebui să ajungem la Uh, compromisuri, amendamente de compromis. Acest lucru nu va fi ușor. Nu va fi ușor nici în uh, interiorul grupurilor. Vedem cât de divergente sunt punctele de vedere și propunerile făcute și nu este deloc ușor nici cu comisiile cărora li s-a uh, solicitat un aviz. Deci majoritatea părerilor din IMCO, în jurii și din industrie merg către o um, simplificare a um, propunerii, că este vorba de țigaretele uh, slim, uh, de arome și așa mai departe. Eu cred că, în general, Trebuie să menținem progresele mari făcute în această propunere a Comisiei. Asta ar fi în sine o mare victorie. Apoi o trecere în revistă a priorităților, bineînțeles, asta trece prin interdicția aromelor și aditivilor. Deci tot ce se referă la articolul 6.1.4 vanilia, fructele roșii, în ceea ce ne privește majoritatea dintre noi, mă exprim în numele grupului liberal să vă spun, este uh, greu să uh, ne exprimăm unanim în numele unui grup. Uh, în ceea ce privește mentolul, Linda McAven a explicat de ce este important să menținem această interdicție. Apoi este important, și asta a fost evocat, substanțele cancerigene. Este subiectul unui amendament pe care l-am depus la articolul 5 cu Corin Lepaj, care vizează o listă pe modelul celor din statele Unite a substanțelor cele mai periculoase pe categorii de tutun. Am creat două anexe care vor să listeze aceste uh, substanțe, să enumere aceste substanțe, uh, pentru a avea o limitare a acestora într-o a doua etapă. Acest amendament nu este incompatibil cu lista pozitivă care a fost uh, menționată și pentru care, dacă am înțeles bine, raportoarea are o Uh, simpatie uh, amendamentele 422 uh, și 424 în cadrul mega legislației RICI care au fost depuse de domnul Forenț, care merg în direcția cea bună. Acestea fiind spuse, este evident că noi nu vom susține linia mai dură, radicală chiar, susținută de un grup, doamna Wilmet, Carl Schichter, un uh, eurodeputat din grupul meu. Cred că trebuie să fim consecvenți, să fim coerenți. Uh, uh, este inutil să încercăm să facem din tutun un produs care are nocivitate și toxicitate zero dar asta este aprobarea, abordarea Uh, din amendamentul 444 de a interzice uh, toate produsele din tutun. Dar să spunem că uh, tutunul este o bomboană, îmi pare rău. Trebuie să știm despre ce vorbim, despre ce vorbim în mare. Este clar că liberalii nu vor susține și am spus-o raportoarei noastre, în, dacă nu există o evoluție amendament, nu vor susține 1000, amendamentul 1250 în ceea ce privește uh, țigăr, țigaretele electronice. Nu știu dacă trebuie să mai uh, repetăm acest lucru, pentru că am tot repetat acest lucru. Este imposibil să susținem o propunere care face țigaretele electronice mai puțin accesibile decât tutunul. Și aici uh, ar trebui să îmi explicați cum un tutun care omoară un fumător din doi continuă să fie vândut peste tot, în vreme ce țigareta electronică, care reduce riscurile, este accesibilă și asta într-o manieră îngreunată numai în farmacii. Sunt, îmi pare rău să aud, dar cred, raportarea noastră vorbește de această hotărâre care ar fi luată în Consiliu de a ne îndrepta pe această cale, uh, și anume țigaretele electronice numai în farmacii. Pentru mine este de neînțeles. Tutunul care omoară unul din doi uh, uh, fumători este accesibil peste tot, țigareta electronică numai în farmacii, asta este un lucru nebunesc pentru noi. În ceea ce privește alinierea cu propunerea făcută de comisie, sunt de acord cu interdicția uh, vânzărilor la distanțe prin internet, procedura de preautorizare pentru noi categorii de tutun, precizările în legătură cu interzicerea publicității, tot ce se referă la tineri, distribuirea gratuită a țigaretelor și așa mai departe, interdicția aromelor, m-am referit la acest lucru, și uh, inclusiv uh, mentolul, în ceea ce privește nu suntem de acord cu un status quo Uh, bun, derogare pentru Finlanda și Suedia, merge până într-acolo încât uh, să-i lăsăm să-și uh, mențină aromele. A o derogare n-am fumat niciodată și cu atât mai mult nu am gustat snusul, însă sper că în contrapartidă Comisia va susține propunerea noastră de a Uh, extinde uh, tutucul, tutunul, mă scuzați, uh, la tutunul pentru narghilea, tinerii sunt vizați în încercările noastre de protecție. Încercăm să preluăm în discuție tutunul pentru narghilea Apoi, uh, chestiunea ambalajului. Suntem de acord în general de a urma propunerea uh, uh, uh Comisiei 75%. Uh, cred că simbolic sub, a fi sub ambițiile Comisiei, nu cred că asta vreau să facem în Belgia. Suntem de acord cu propunerea Comisiei avizele combinate nu sunt o realitate decât pentru 10 state membre. Deci, cred că propunerea în sine este ambițioasă și aș vrea să fiu uh, purtătorul de cuvânt al lui Toan Mandas, care nu este aici. Știm bine adevăratul instrument, soluția, uh, o constituie prețul și nu uh, domeniul de aplicare în amendamentul 882 se uh, propune să dublăm uh, pachetul uh, de țigarete. tânărul fumător are două obstacole. Prețul, care este mai scump, și, practic, uh, un ambalaj care este de netransportat. Aici este un obstacol real. Mesajul nostru, și nu sunt naivă spunând acest lucru și o să repet în plenară, este să uh, îi consiliem uh, pe miniștrii în cauză, cei de afaceri sociale, sănătate, finanțe. Mi se pare insuportabil ca prețul tutunului să fie de trei ori mai mare decât în Regatul Unit, de două ori mai mare decât în Franța. Adevăratul vector este aici și cred că avem un uh, mesaj pe care vrem să-l transmitem, chiar dacă nu este în competențele noastre și este un mesaj esențial. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Satu Hasi acum, reprezentatorul pe Carl Schlüter. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, raportoarei cu care sunt uh, de acord în multe privințe. A fost plăcut să ascult și pe un coleg de la PPE, domnul Florenț, să-i critique pe colegii care uh, nu fac decât să uh, copy-paste uh, amendamentele în lumea industriei. Am uh, trei uh, chestiuni pe care, patru pe care vreau să le comentez. Primul este legat de ambalajele, pachetele generice. Cred că acestea sunt justificate trebuie să ne amintim că fumatul este uh, uh, un pericol care omoară 700 de mii de uh, persoane prematur în Europa și nu ar trebui să fie permis să se comercializeze produse care ucid uh, în pachete uh, care arată frumos un logo, frumos colorate, frumos. Uh, pachetul este ultimul instrument de comunicare din partea industriei cu consumatorul. Prin urmare, ar trebui să susținem pachetele generice. Un al doilea punct, aditiv. Linda a explicat foarte bine de ce aditivii, inclusiv mentolul sau aromele, ar trebui să fie interzise. Aș dori să reamintesc colegilor că Convenția uh, cadru a OMS-ului cere părților să interzică sau să restrângă ingredientele care ar uh, putea uh, să crească periculozitatea Uh, produselor de tutun. Ei bine, oricum, grupul nostru a propus o listă pozitivă la care s-a referit uh, uh, Linda McEwan și doamna Rees. Ideea de la care am pornit este că numai substanțele care nu sunt arome sau care nu sporesc uh, atractivitatea uh, țigaretelor ar putea să fie utilizate și substanțe care nu sunt nocive ca atare. Deci acestea sunt uh, criteriile și luarea deciziilor sunt discutate în amendamentul nostru 583. Un al treilea punct, țigaretele electronice. Cred că țigaretele electronice sunt uh, necesare ca o modalitate prin care uh, fumătorii pot fi ajutați să se lase de fumat. Însă studiile care au fost uh, prezentate au demonstrat că în momentul de față există un risc. Acestea nu sunt fiabile, nu sunt sigure. Și atunci putem să le uh, categorisim, așa cum a propus Comisia, ca uh, medic medicamente. Asta nu înseamnă că după aceasta uh, țigaretele electronice se vând numai în farmacii. Asta este la latitudinea statelor membre. Este hotărârea uh, pe care trebuie să o ia statul membru și nu o decizie pe care să o luăm aici. Statele membre vor hotărâ dacă astfel de produse pot să fie vândute în uh, magazine sau numai în uh, farmacii. Deci solicitarea unei autorizații uh, că țigara electronică este un medicament nu înseamnă că acestea pot fi vândute numai în uh, farmacii. Însă, oricum, trebuie să fim corecți în uh, raport cu uh, industria și să permitem o perioadă de tranziție pe care am propus-o la patru ani un al patrulea aspect pe care uh, nu l-am auzit comentat încă, însă am uh, depus uh, amendamente în acest sens și aș vrea să ridic această chestiune în discuție. Poloniu din țigarete. Nu este un aditiv uh, intenționat, ci este uh, un element care se regăsește în tutun ca un Uh, produs rezultat din uraniu. Uh, uh, provine din îngrășămintele care sunt bogate în uraniu. Atunci când este ars, se evaporează și rămâne în tutun, în plămân, mă scuzați. Deci, fumarea 20 de țigarete pe zi este echivalentă cu o doză de uh, radioactivitate, 200 de radiografii pe an. Există modalități de a reduce conținutul de poloniu în tutun și de aceea propunem o limită uh, a prezenței poloniului în țigarete. Ana Ros. Mulțumesc, Ana Rosbach, acum. Tak, forsitzende. <laughs> Ja, jeg taler på vegne af Martin Kjallermann, der desværre ikke kan være her i dag. Mulțumesc. Uh, vorbesc în numele Martin Cannon, care nu poate să fie astăzi. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru raport și pentru cooperarea excelentă de care ne-am bucurat. O să încerc să fiu subcintă în intervenția mea. Domnul Callanan are câteva aspecte pe care vrea să le discute. Prima, primul subiect, țigările electronice. Suntem preocupați despre abordarea raportoarei în ceea ce privește țigaretele electronice și numărul de amendamente. Ați vorbit uh, de o multitudine, cred că nu vreți să le citesc pe toate, deși le am cu mine aici. Într-o lume ideală, Nimeni nu ar trebui să fie dependentă de nicotină, nu ar uh, utiliza tutunul. Însă, în lumea reală, milioane de europeni uh, sunt dependenți de nicotină și jumătate din aceștia, așa cum s-a spus, uh, vor muri ca urmare a acestei dependențe. Considerăm că raportarea nu realizează cât de brutală este tactica de uh, limitare a accesului la țigaretele electronice. Acestea sunt uh, cea mai bună cale de a preveni uh, decese care nu sunt necesare și raportorul din umbră a depus amendamente care spune că până în 2017 cel mai târziu Comisia trebuie să facă o analiză de risc, de rentabilitate uh, și de impact asupra uh, sănătății în această privință. Pentru că, dragi colegi, milioane de uh, vieți sunt amenințate și de aceea este important să avem legislația cea mai bună atunci când e vorba de țigaretele electronice. Apoi standardizarea pachetelor și avertizările cu privire la impactul asupra sănătății. Recunoaștem că scopul este să îmbunătățim sănătatea publică, însă ne preocupă în continuare impactul legislației asupra uh, mărcilor, asupra Uh, comercializării. Multe sunt uh, în conformitate cu legislația din Australia, dar uh, uneori merg dincolo de aceasta și s-ar putea să submineze interesele comerciale. Deci trebuie să avem o legislație care să poată să elimine toate posibilitățile de a cataloga o categorie de tutun. Există limitări în ceea ce privește tutunul și nu cred că limitări în continuare, limitări suplimentare ar avea un impact asupra sănătății umane. Vrem să ne asigurăm că această, uh, acest pericol, uh, aceasta nu pune în pericol realizarea unor acorduri într-o primă lectură. Aș vrea să am și o contribuție personală. Avem uh, imagini, fotografii pe pachetele de țigarete dar majoritatea fumătorilor uh, au întotdeauna uh, pachetul uh, uh, într-un port uh, într-un pachet frumos de, uh, din piele și nu se mai vede într-o husă uh, foarte atractivă. Deci, practic, dacă sunt imagini sau nu, asta nu are foarte mare importanță. Deci, uh, noi considerăm, și asta este și părerea raportorului din umbră, este că trebuie să lăsăm o marjă de manevră uh, țărilor din Nord să continue să folosească snusul pentru că este o tradiție îndelungată și utilizarea sa este uh, permisă în aceste uh, țări. Sperăm că în viitor vom putea să avem cafeină în cafeaua Uh, pe care o servim în timpul ședințelor și nu o să ne propunem să interzicem cafeina. Liebe Ana Rosbach. Dragă Ana Rosbach, unii colegi deja uh, și-au, uh, și-au uh, desenat lucruri pe căni, astfel încât să nu fie nevoie să facem ambalaj special pentru cafea. Uh, colegul Rossi acum. Grazie Presidente, io continuo a essere estremamente critico su questo. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș vrea să vă spun câteva observații legate de acest uh, text al Comisiei și poziția talibană a raportoarei. Doamna Rosbach a spus pe bună dreptate că într-o bună zi cineva o să ne spună că cofeina este periculoasă și o să o interzică în cafea. De asta mă tem. Acest text cu amendamentele sale uh, vrea într-adevăr uh, moartea fumătorilor. Sunt uh, de acord să interzicem vânzarea către minori, dar un cetățean major poate să decidă singur dacă vrea să se sinucidă prin fumat sau nu. Dar noi, ca legislatori, am făcut tot posibilul pentru ca viciul său să devină uh, reprehensibil. Și uh, nu, i-am atacat gustul preferat uh, și pachetul preferat pentru că legiuitorii au decis că un cetățean major nu poate să fumeze pentru că erau pentru el. Nu mi se pare corect. Și mâine, cum ziceam, s-ar putea să atacăm cofeina, apoi să interzicem sporturile periculoase pentru că sunt periculoase. Sau alcoolul, sau orice până la urmă, și grăsimile și alcoolul sunt periculoase pentru sănătate. Eu am văzut ce a spus raportoarea în ceea ce privește organizarea acestui seminar. Dar consider că ar trebui să avem libertatea de alegere și tocmai toate aceste lucruri mă fac să mă tem. Cred că Comisia ar trebui să organizeze campanii de informare în școli. Nu știu ce se întâmplă în celelalte uh, țări uh, europene, dar în școlile italiene nu facem nimic pentru a informa copiii, pentru a le explica riscul tutunului și așa mai departe. Bine, poate sunt câteva mici informații, dar nu e mare lucru și uh, Până la urmă, dacă o persoană este informată, la majorat poate să decide ce vrea să facă fără a aduce atingere al cuiva. Bun, e bine să interzicem fumatul uh, în interiorul clădirilor pentru a nu-i uh, deranja pe alții, dar o persoană informată, dacă vrea să fumeze o țigară mentolată, uh, legiuitorul n-ar trebui să interzică acest lucru. Sau dacă vrea să fumeze țigări lungi, subțiri, scurte, groase, deci nu putem să le spunem că nu au voie să o facă. Există colegi care vorbesc despre liberalizarea drogurilor ușoare. Asta face bine organismului deci, dacă vreți, putem să le liberalizăm, dar uh, nu mai discut despre asta. Cred într-adevăr că este o limitare a libertăților personale. Și la țigările electronice sunt destul de îngrijorat. Nu sunt sigur că sunt într-adevăr uh, atât de inofensive pe cât par. În majoritatea cazurilor există persoane pe care le cunosc și care vor să se lase de fumat și această țigară electronică devine un înlocuitor al țigării și nu un mijloc de a-i ajuta să fumeze mai puțin uh, fumează țigara electronică din cauza gestului și continuă totuși să rămână dependenți de nicotină. Dacă ne gândim că este un medicament, Pentru mine este un înlocuitor al țigării și nu un dispozitiv medical. În concluzie, aș vrea să spun că acest studiu al Parlamentului mi se pare foarte interesant în ceea ce privește impactul asupra economiei, asupra locurilor de muncă. Vorbim despre riscul creșterii contrabandei cu țigări și despre impactul modificării uh, condiționării. Și același studiu uh, își pune întrebări legate de propunerea Comisiei. Eu repet, uh, cred că libertatea individuală trebuie să fie prima preocupare a decidenților politici și cred că nu ar trebui să legiferăm așa ceva. Doamna Anderson, raportor din umbră pentru GUE. Achso, die kommt gleich aus dem Regi zurück, habe ich gehört. Entschuldigung. Mi se spune că tocmai că va veni imediat doamna Anderson de la, de la mm, Comisia Regii. Îi voi da cuvântul când uh, vine. Voi uh, citi lista vorbitorilor pe care îi avem și dacă am uitat pe cineva, am să vă rog să-mi spuneți. Richard Zevar, Renate Zomar, Holger Kramer, Peter Lise domnul Rossi, da, Glenis Wilmot, Perilo Rodriguez, Esther Delane, Christopher Fielner și Edith Estrella. Am uitat pe cineva? Se pare că nu este cazul. Doamna Gardini, propun să oferim uh, timp de intervenție 3 minute, astfel încât toată lumea să aibă timp să intervină și toată lumea să poată să aibă ce are de spus pe acest subiect important. Întâi Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care s-au ocupat de acest subiect, mai ales uh, raportoarei, uh, raporto raportorilor din umbră și secretariatului, mai ales pentru că știm ce muncă este când uh, sunt 1300 de amendamente. Cred că Parlamentul are un, are un rol de jucat aici în calitate de legiuitor și cred că ține de noi să gestionăm acest produs care este o realitate a lumii noastre, să facem în așa fel încât acest produs să fie cât se poate de sigur și să ne luăm în, uh, în serios rolul de uh, legiuitor în domeniul sănătății publice. Nu trebuie să fim, să facem pe statul de dacă, dar trebuie să ne asigurăm că uh, produsele utilizate sunt mai sigure. Și cred că, în principiu, toate statele membre s-au angajat uh, să facă asta. Dar eu cred că ține și de industria tutunului să încerce, mai ales la uh, aditiv și ingrediente, să fie mai transparentă și apoi să folosească acești aditivi când, numai dacă știe că sunt siguri. De aceea am depus amendamentele 94 și 69 um, pentru că merg în această direcție. Apoi aș dori să doresc să fac, aș dori să fac referire la fumatul pasiv, uh, mai ales în ceea ce privește pe copii și pe uh, femeile gravide, 1352, 54 și 55. E bine, în aceste amendamente se face referire la acest pericol. Pentru că există și cei care nu se pot uh, apăra, pentru că nu ei fumează. Apoi, în ceea ce privește fotografiile, uh, cred că multe studii arată că uh, acestea sunt foarte eficiente și la țigareta electronică, cred că are un, un rol de jucat, nu știu dacă pro, um, abordarea comisiei este cea mai bună, cred că trebuie să verificăm cum putem să îmbunătățim sau cum putem să folosim mai bine acest instrument pentru a proteja și sănătatea consumatorilor. De asemenea, aș dori să transmit industria tutunului um, un mesaj. Um, am văzut că dezbaterea este foarte încinsă, dar modul în care se face lobby mi se pare exagerat și aș dori să um, rog industria tutunului să joace cu cărțile pe față și um, am să rog pe toată lumea să lase Parlamentul să joace rolul uh, pentru că dacă nu, uh, efectele vor fi negative. Și am văzut asta deja um, în cazul Dali Gate și așa mai departe. Renate Zomar, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în primul rând, um, vorbim um, încă de produse legale. Eu consider că multe dintre propuneri sunt exagerate. Uh, în uh, această propunere de revizuire. Da, produsele trebuie să fie mai sigure și aș sprijini asta și nici eu nu vreau ca tinerii să fumeze, dar ce se întâmplă cu legile de protecție a tinerilor și a minorilor care există în statele membre, ce se întâmplă cu um, verificarea respectării acestei legi. Aici uh, statele membre sunt responsabile și asta se referă și la alcool și la alte produse. Nu uh, putem să reglementăm asta numai printr-un regulament european. Apoi, având în vedere criza în care ne aflăm în Uniunea Europeană, mi se pare un pic cinic, să spun lucrurilor pe nume, să se spună, dacă îmi amintesc bine, um, comisia să spună că, da, uh, dispar 5.000 de locuri uh, de muncă, așa este, uh, se vor crea 8.000 de locuri de muncă noi, dar nu se spune unde și cum nu trebuie să îi uităm pe cei care uh, vor pierde aceste locuri de muncă și ei sunt un consumator. Da, suntem o um, comisie care se ocupă de consumator, dar nu putem să uităm restul lumii. Avem o responsabilitate față de cetățenii noștri pe care, îi, pe care îi reprezentăm și față de locurile lor de muncă, pentru că este vorba de produse legale. Sistemul electronic de trasabilitate. Mi se pare greșit, mi se pare exagerat, uh, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii care sunt în acest domeniu, este foarte dificil uh, și, de asemenea, ambalajele generice mi se par greșite pentru că asta nu va împiedica uh, contrafacerea, ci, din potrivă, o va stimula. Uh, mărcile au prevăzut elemente de securitate pe ambalaje, dar și chiar și pe țigarete. Și este o aceasta este singura posibilitate de a evita contrafacerea. Referitor la țigaretele electronice, s-a spus mult, nici eu nu aș vrea să fie distribuite numai prin farmacie, o procedură de uh, reglementare, atunci sunt de acord, dar să fie inclusă și arghileaua, pentru că și aceasta este un produs prin care tinerii încep să fumeze. În ceea ce privește aromele, uh, nu, uh, o interdicție totală mi s-ar părea greșită. Uh, trebuie să nu uităm și tutunul de prizat, pentru că acesta um, trăiește din adăugarea de arome și el nu este um, dăunător pentru sănătate. De asemenea, actele delegate sunt uh, atât de multe cele pe care le prevede Comisia uh, și domeniile pe care le acoperă, duce, toate aceste acte duc la o um, eliminare, la o eliminare de la putere, să spun așa, a Parlamentului European. Um, se, se iau puterile legislative ale Parlamentului și uh, se dau puteri uh, totale comisiei. Chiar dacă este un dosar uh, tehnic, dar uh, nu mi se pare corect să oferim atâtea puteri comisiei, mi se, mi se pare chiar o brăznicie și nu cred că ar trebui să acceptăm asta. Mulțumim. Acum, doamna raportor din umbră a GUE, doamna Anderson, care tocmai a sosit de la cealaltă um, reuniune la care participa. Mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere și vă mulțumesc pentru muncă eh, și mulțumesc și Lindei McAvan pentru munca ei. Îmi cer scuze că a trebuit să plec în uh, timpul discuției pentru că a trebuit să îmi prezint avizul la altă comisie. Uh, am, bineînțeles, ați auzit că există 1360 de amendamente care au fost uh, depuse aici, deci e clar că uh, Industria tutunului a, a fost uh, absolut uh, extraordinară în eforturile de lobby. Dar am văzut uh, amendamente similare cu ale mele, care încearcă mai degrabă să protejeze sănătatea cetățenilor și nu veniturile industriei. Uh, sunt convinsă că s-a discutat deja uh, pachetul standard, dar aș vrea să vorbesc despre niște evoluții recente care s-au întâmplat chiar în această săptămână în Irlanda. Uh, doi miniștri importanți au discutat despre acest lucru și primul ministru de asemenea a existat Uh, o decizie de a se adopta uh, pachetul standard 100%. Uh, și astfel vom fi primul stat uh, membru al UE și al doilea din uh, lume după Australia care a introdus asemenea măsuri. Sperăm că această poziție puternică va stabili un precedent și un ton pentru discuțiile care vor avea loc în continuare la toate instituțiile. În ceea ce privește aromele, Uh, Comisia a propus să permită anumite um, arome care atâta vreme cât acestea nu dau un caracter uh, definitoriu. Eu cred că ar trebui să interzicem absolut toți aditivii care sunt inutili în procesul de fabricație, inclusiv orice fel de aditiv care ar putea crește atractivitatea produsului din tutun. Cred că propunerile Comisiei sunt greu de pus în aplicare și ceea ce uh, Comisia a numit uh, uh, Comisii Independente de Evaluare. pentru că, în mod clar, există o aromă clară și distinctă. Noi încercăm să, spre exemplu, să interzicem zahărul în produsele din tutun și nu cred că acesta ar trebui să fie uh, exceptat. E clar că este un ingredient care încearcă să crească atractivitatea produselor din tutun. Uh, Uh, liniile directoare ale OMS spun că ar trebui să interzicem sau să restricționăm ingrediente care pot uh, fi folosite pentru a spori gustul. Și știu că uh, au fost îngrijorări referitoare la uh, provocările potențiale. Poate ar trebui să ne gândim la asta dacă păstrăm zahărul. Orice aromă, fie ea caracteristică sau nu, nu ar trebui să fie permisă dacă vrem să avem vreo șansă în a-i descuraja, descuraja pe tineri să se apuce de fumat. Uh, încurajez această listă pozitivă și am consemnat un uh, amendament în acest sens, uh, aditiv care pot fi folosiți în produsele din tutun. Singurii aditivi care au doar aditivii care au fost uh, exceptați ar trebui să fie uh, să apară pe această listă și să fie aprobați. Îi mulțumesc încă o dată Lindei McAven pentru eforturile sale și vă mulțumesc și noastră, domnule președinte, pentru înțelegere. Mulțumesc, colegul Holger Kramer acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în orice democrație dezbaterea este elementul esențial pentru un schimb de opinii și într-o dezbatere și-au loc argumente și mie mi se pare o pierdere de cultură democratică faptul că uh, sunt uh, vehiculate argumente care nu sunt deloc binevenite, uh, cum că există persoane care ar deveni reprezentanții ai lobby-ului. Domnule Karl-Heinz Florenz, fie există argumente bune, fie nu există. Uh, și cred că ar put, am putea foarte bine să ne menținem la nivelul argumentelor în dezbatere. Sunt de acord cu Renate Zomer. Bine, domnule Karl-Heinz Florenz, putem să mai discutăm acest lucru la cafea. Domnul Karl-Heinz Florenz, cu cea mai mare plăcere putem discuta aici. Domnul Kramer, avem numai trei minute. Președintele, vă rog să dezbateți asta la cafea și să trecem la subiect, spune președintele. Domnul Kramer, Renate Zomar a spus că directiva pe care o avem merge prea departe, este prea restrictivă. Eu aș vrea să mă uh, concentrez asupra unor aspecte propuse de către Comisie pentru, ambalente, pentru ambalaje. Este, merge atât de departe și atât de restrictiv încât la articolele 12 și 13 uh, m-am întrebat de ce Comisia nu se apucă să producă ambalaje, pentru că nu mai, are, nu mai rămâne loc de piață și de economie de piață, niciun fel de spațiu de manevră. Uniunea Europeană la OMC a semnat o declarație prin care s-a declarat dispusă ca 50% din spațiul uh, de pe ambalaje ar fi uh, suficient pentru campania uh, de descurajare a fumatului. De ce acum 75%? Oare contribuim la uh, descurajarea fumatului dacă uh, 75% din ambalaj față de 50% sunt uh, prevăzute cu avertizări. Care este argumentul obiectiv aici? Apoi, există unele prevederi pe care nu le înțeleg. Așa numită tutunul derulat. Uh, aici comisia dorește să interzică cutiile de carton în care sunt, văzute, sunt vândute și să impună uh, producătorilor să vândă numai la pachet. De ce? De ce nu mai, pot, nu mai poate fi vândut tutunul în cutii de carton rotunde? Nu înțeleg sensul acestui fapt și aș vrea să rog și am întrebat comisia și nu am primit o argumentare relevantă. De asemenea, am găsit o formulare în propunerea comisiei uh, care m-a uimit. Nu mai există niciun fel de spațiu de manevră, dar uh, în cazul în care ar exista vreo idee creativă, Comisia prevede că ambalajele nu uh, uh, pot avea niciun fel de uh, simbol sau logo sau imagine care să sugereze um, un efect social pozitiv. Mă simt în comunism. Nu se poate să existe așa ceva. Uh, ce înseamnă această formulare arbitrară până la urmă? Această lege, așa cum este ea prevăzută, este mai degrabă menită să consolideze scepticismul multor cetățeni. Vedem din multe sondaje că Uniunea Europeană este văzută din ce în ce mai critic și cred că asta nu mai va ajuta această tendință. Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă refer în mod obiectiv la întrebări, dar Pot să înțeleg că colegul Florenț este oarecum iritat pentru că citatul la care s-a referit colegul Florenț nu era deja deloc uh, um, obiectiv. Colegul Kramer a spus într-o mare, uh, într-un mare ziar Uh, german uh, referitor la, um, auto, la emisiile autovehiculele, autovehiculelor. Domnul Kramer a spus că Comisia de Mediu a Parlamentului European este alcătuită din visător de mediu. Nu este un mod bun de a combate uh, euroscepticismul când uh, se dau astfel de citate. Eu sprijin uh, propunerea Comisiei, ca să trec la subiect, uh, în ceea ce privește mărimea ambalajului și forma lui, cred că suntem cu toții de acord și mulțumesc Lindei McKeven uh, că a fost de acord să nu reglementăm atât de puternic acest domeniu și nici mai trebuie să discutăm despre asta. Aditivii, Karl-Heinz Florenz a spus ce era de spus și cred că și la țigaretele electronice putem să avem idei mai bune. Cele mai importante puncte pentru mine sunt amendamentele 1352, 1354 și 1355. O rog pe Linda McEvan și pe colegi să analizeze foarte bine aceste, analize, aceste amendamente. Împreună cu mai mulți colegi propunem să facem referire la uh, în avertizmente la pericolele pentru copii ale uh, fumatului uh, pasiv. Cred că atunci când în Bruxelles mergem pe stradă, uh, dacă mergi pe stradă peste tot și întrebi oamenii știți că fumatul cauzează cancer, uh, vi se va spune da, toată lumea va ști. Când, însă când nu eram uh, la Parlament am citit un studiu despre fumat care poate provoca asm la copii, nașteri premature și alte, um, alte boli, uh, sunt fapte asupra cărora trebuie să atragem atenția. Avem argumentul libertății, fiecare are dreptul de a decide, însă dacă faci rău unui uh, copil, până aici trebuie să meargă libertatea. Reglementările ar trebui să fie mult mai clare aici, de aceea vă rog să sprijiniți aceste amendamente. Comisia spune că aceste lucruri nu și-au locul aici, în procedura de comitologie. Am elaborat aceste uh, texte și avertizmente, dar, dragă Comisie, avem drept de codecizie, avem această propunere și nu puteți să, ne să vă așteptați să discutăm luni de zile și, uh, până la urmă, Comisia să decide ce este scris ca avertizment pe pachete. Eu sunt de acord că nu trebuie să facem prea multă comitologie, dar vă rog să sprijiniți aceste amendamente. Mulțumim, Peter Lize. Colegul Bartoloți acum. Vă rog, aveți cuvântul. Președinte, eu voglio... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Dar la fel ca și alți colegi italieni din uh, Comisia Envi și, noi, și eu am venit cu multe amendamente aici care exprimă îngrijorările pe care le avem în ceea ce privește impactul, posibil uh, impact negativ asupra drepturilor de proprietate intelectuală și asupra concurenței pe piața internă și pe piața națională. De asemenea și probleme de securitate. Uh, Uh, pentru că mm, mie mi se pare că textul nu merge în favoarea sănătății publicului, deci avem multe îndoieli. Mă îngrijorează și temele juridic ales de comisie. Ideea este de a îmbunătăți funcționarea pieței interne și acest lucru nu se reflectă în text. Poziția unanimă a multor parlamente naționale inclusiv a Senatului italian, este că nu uh, le place partea de subsidiaritate a acestui proiect de directivă. Ceea ce s-a propus în ceea ce privește comercializarea și uh, a pachetele nu par să uh, facă decât să întrerupă buna funcționare a pieței interne. Și există și acestea sunt măsuri care ar trebui să fie decise de statele membre. La fel și propunerile legate de pachetele simple. Cred că mai mult, cred că avertismentele ar trebui să se refere doar la impactul asupra sănătății și să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală internaționale și acordul TRIPS. De aceea uh, există produse cu risc scăzut și așa mai departe, există și țigările electronice despre care s-au spus deja foarte multe. Există foarte multe competențe acordate Comisiei aici. Și aceste competențe, după părerea mea, ar trebui să fie limitate. Pentru că sunt uh, lucruri care ar trebui să intre în competențele statelor membre. Toate aceste preocupări se reflectă în uh, amendamentele propuse care ne vor ajuta să luăm niște decizii care să nu fie contrare uh, propunerii și obiectivelor uh, acestor uh, propuneri și, de asemenea, să nu aibă un impact negativ asupra consumatorilor și asupra pieței. În ceea ce privește impactul asupra industriei, acesta va fi destul de important. Sunt convins că am putea obține rezultate mai bune pentru reducerea consumului de tutun datorită unor propuneri uh, care să oblige producătorii și instituțiile să investească în campanii de uh, conștientizare și de prevenție, astfel încât tinerii și școlile să uh, poată fi incluși în această campanie. Mulțumesc! Uh, Doamna Walmat, uh, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Anderson și felicit guvernul irlandez pentru măsurile luate. Mă întristează un pic această dezbatere, pentru că mulți pun semnul legal între consumul de tutun și consumul de cafea. Cred că asta aduce dezbaterea la un nivel prea scăzut. Pentru că nu vorbim despre împiedicarea oamenilor să fumeze și nu este vorba de libertatea de alegere, dar nu putem subestima cât de mare este impactul asupra sănătății publice. Unul din doi consumatori de tutun uh, mor din cauza acestui consum. Și este un cost uriaș, atât financiar cât și în numărul de vieți. Deci nu este o prostioară, ci este un subiect extrem de important. Uh, care n-ar trebui trivializat. Am uh, uh, depus și eu foarte multe amendamente cu diversi colegi din diversele grupuri politice și nu o să intru în toate. Uh, dar la țigaretele electronice, eu cred că, ar, din punctul meu de vedere, ar trebui să beneficieze de același tratament ca și țigările normale. Și nu o să mă facă nimeni să mă răzgândesc. Apoi, uh, punctele de vânzare și uh, uh, expunerea pachetelor. Multe state membre au pus deja um, uh, interdicția ca magazinele sau punctele de vânzare să afișeze uh, pachetele și astfel se reduce impactul asupra consumatorului. Cercetările din Noua Zeelandă au arătat că copiii care vedeau aceste pachete erau uh, de trei ori mai predispuși să uh, se apuce de fumat, pentru că uh, acest lucru presupunea nu doar pachete, ci și afișe și reclame în magazină. Și cred că este corect ca aceste produse din tutun să fie ascunse. Mulți vor spune că nu e o competență a UE, dar uh, industria tutunului a, da, a dat în judecată multe țări din această cauză, uh, pretinzând că se distruge piața internă. Așa s-a întâmplat în Norvegia în 2011. Se zvonește că această interdicție exista în propunerea inițială a Comisiei, dar a fost modificată în ultima clipă și cred că asta e uh, mare păcat. Sper ca Comisia Rusia să se gândească serios la această măsură, care ar fi un instrument util în lupta noastră împotriva consumului de tutun, mai ales la tineri și este extrem de eficientă pentru uh, salvarea viitoarei generații de consumul de tutun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Perelo Rodriguez, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este o propunere ambițioasă. Am mai modificat directiva de vreo 12 ani, deci aș zice că este un pas în direcția cea bună, dar încă o dată vedem că apare un conglomerat de interese care devine evident uh, de fiecare dată când tratăm subiectul. Lobbying-ul a fost excesiv, mai ales în Spania, care este țară producătoare de tutun. Am petrecut uh, atât de mult timp uh, discutând despre ce nu vrea directiva, în loc să discutăm despre ce vrea directiva. Oamenii doresc un rezultat echilibrat între interzicerea completă a fumatului și uh, poziția care dorește doar uh, profit. Credem că ar trebui să păstrăm excepții. Spre exemplu, pentru trabucuri, pentru că tinerii, nu, când se apucă de fumat, nu se apucă să fumeze Uh, trabucuri cubaneze. Deci acest lucru nu poate fi acceptabil pentru noi. De asemenea, există un amendament legat de 10%. Da, dar dacă ne uităm la țări în care uh, cetățenii fumează cel mai mult, poate ar trebui să analizăm situația separat de la țară la țară. Oamenii care fumează tutun, fumează tutun, nu fumează scorțișoară sau altceva. Deci Trebuie să analizăm uh, aditivii și zahărul, pentru că unii aditivi sunt uh, ingrediente, cum ar fi frunza de uh, ovăz, dar dacă, la fel ca atunci când ai uh, suc concentrat de portocale, trebuie să-i adaugi un pic de apă, la fel și aici cu zahărul. Uh, deci nu este vorba despre modificarea produsului în sine. Trebuie să facem diferența între aditiv și produse necesare prelucrării. Trebuie să ajungem la un consens încercând să găsim un echilibru și nu trebuie să pierdem din vedere scopul final al acestei directive, și anume împiedicarea tinerilor să se apuce de fumat și protejarea sănătății publice. Comisarul pentru Sănătate a inițiat o parte din uh, această uh, directivă și cred că trebuie să discutăm despre aceste lucruri și trebuie să prezentăm situația chiar așa producătorilor. Trebuie să avem o poziție puternică în fața intereselor care fac lobby. Nu trebuie să pierdem din vedere aceste uh, scopuri de sănătate publică, dar nu trebuie să devenim nici atât de radicali încât să ne amestecăm în viața cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Esther de Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Ca mulți alții, cred că e de datoria mea să uh, vă spun că mm, o să mă concentrez pe ideea ca industria tutunului să nu atragă noi consumatori. Și cred că este interesant să spunem că de când Belgia a introdus uh, interdicția privind fumatul în restaurante și baruri, Uh, numărul de uh, nașteri timpurii a scăzut considerabil. Deci există o legătură directă între cele două. Și susțin uh, amendamentele lui Peter Lize pe care le-am cosemnat în ceea ce privește efectele fumatului asupra copiilor nenăscuți. Dar vreau să subliniez un alt subiect în cele trei minute pe care le-am la dispoziție, și anume că deja Convenția Cadru privind tutunul spune că statele membre ar trebui să interzică uh, produsele care vizează copiii, cum ar fi uh, țigările de ciocolată sau jucăriile, pe care și eu le-am primit uh, nu de Crăciun, ci de Sfântul Nicolae. Uh, Uh, în ziua de astăzi este de neimaginat să-i dai copilului țigări de ciocolată, pentru că noi le folosim pentru a imita fumatul, dar nu sunt interzise în totalitate. Deci există un, o problemă care trebuie rezolvată. Mai îngrijorător este că uh, în ziua de astăzi, produsele care încearcă să atragă copiii sunt mult mai avansate decât cele pe care le cunoșteam noi. Și mă refer uh, la uh, un produs care nu are decât, nu are tutun, nu are nicotină, doar apă și vapori. Dar problema este că nu știm uh, care sunt efectele asupra sănătății al acestor uh, vapori și, în al doilea rând, sunt foarte atrăgătoare pentru tineri, pentru că sunt uh, uh, niște, ca niște creioane care sunt uh, frumos colorate, au o luminiță la capăt și uh, atunci când tragi în piept, uh, luminița se aprinde. Și avem uh, copii de 8 ani care folosesc așa ceva și care au acces la așa ceva. Și din punctul meu de vedere, acesta este un mod ideal de a-i pregăti pe viitorii fumători. Și legislația actuală nu acoperă așa ceva și trebuie să rezolvăm problema. Uh, cred că ar trebui să fie interzise, la fel ca și țigările de ciocolată. Înțeleg că și doamna Riz a venit cu uh, amendamente similare. Este dificil să ai o formulare concretă pentru a interzice uh, aceste produse. Eu aș zice uh, produse care imită produsele din tutun. Dar nu mă interesează cum formulăm atâta vreme cât uh, o facem. Uh, în ceea ce privește actele delegate, vă rog să știți că nu doar Parlamentul trebuie să fie îngrijorat în ceea ce privește tentativa Comisiei de a își atrage toate puterile pentru a revizui această uh, legislație. Îi uh, reamintesc Comisiei că nu este un organism ales în mod direct. Dar și parlamentele naționale sunt îngrijorate de această lipsă de supraveghere creată pe viitor dacă îi acordăm Comisiei această, uh, aceste competențe sporite de uh, a aranja viitoarele revizuiri totale sau parțiale prin acte delegate. Știu că Parlamentul Național Olandez este îngrijorat din această cauză și mai sunt și altele. Deci o sprijin pe Linda aici. Ar trebui să limităm ambițiile Comisiei aici. Mulțumesc. Next speaker is Christopher Fjellner. Mulțumesc, Christopher Fjellner. President, first I'd like to... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc Linde, pentru că a identificat uh, cele două rute în ceea ce privește SNUS-ul. Fie să îl permitem în Uniunea Europeană, fie să respectăm uh, tratatul de aderare și să le excludem în, pe linia celor uh, propuse de doamna Ris. Este important uh, să spunem că faptul că lăsăm deoparte, faptul că nu-l abordăm, nu înseamnă că facem o alegere într-un fel sau altul. Uh, pentru că ceea ce avem acum pe masă este o schimbare a regulilor jocului. Pentru că acum spunem că îl interzicem uh, pe piața internă și îl reglementăm în Suedia și asta lumea nu înțelege. Lumea s-a săturat de această problemă. Deci să permitem uh, uh, țig țigaretele, să interzicem snusul, dar să-l reglementăm în Suedia. Este uh, ca și cum am uh, Uh, interzice uh, vinul, am uh, fi de acord cu vodka și am face o excepție pentru vinul roșu. Cred că trebuie să permitem snusul, pentru că este prost să faci reglementări mai dure pentru produse care sunt mai puțin nocive. Uh, este uh, ciudat uh, atunci când e vorba de țigaretele electronice să fie un acces mai restrâns decât în cazul țigaretelor. Problema tutunului Uh, este arderea. Nu faptul că snusul este bun sau rău. Este uh, extrem de periculos să fumezi. Uh, și narghileaua uh, este periculoasă pentru că efectul este același. Deci este straniu să interzici uh, unul dintre, una dintre categoriile de tun care nu are același impact asupra sănătății. vreau să uh, forțez o țară să accepte snusul. Nu asta este scopul meu. Însă cred că este important, așa cum uh, a spus-o prietenul nostru de la ECR, uh, nu este o problemă numai a Suediei. Și în Danemarca e o luptă aprigă în legătură cu snusul Norvegia este afectată și o problemă și în Finlanda. Este o chestiune culturală. Prin urmare, cred că lucrul cel mai rațional de făcut ar fi să spunem că statele membre care doresc uh, nu trebuie să nu trebuie să li se interzică uh, snusul. Poate că putem să găsim un compromis, însă mă bucur că am început să vedem uh, că dacă lăsăm snusul deoparte, asta nu va uh, rezolva uh, problema. Probabil că putem să avem una sau două, unul sau două amendamente pentru a menține status quo-ul. Mulțumesc, Edith Estrela, acum. Obrigada, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. O să îi mulțumesc mai întâi Lindei McHaven pentru că a lucrat atât de greu la o problemă atât de controversată. Cred că a luat lucrurile cât se poate de în serios. Uh, protecția sănătății publice este un obiectiv al nostru al tuturor. Într-adevăr, tutunul este dăunător sănătății și poate să omoare. De aceea trebuie să facem uh, toate eforturile pentru a ne asigura că fumătorii și cu predilecție tinerii fumători uh, cunosc dimensiunile pericolului, dimensiunile problemei. Trebuie totuși să ținem uh, cont de o serie de aspecte în legătură cu care trebuie să fim rezonabili, de pildă industria de profil. Au tot dreptul să fie preocupați și să exprime aceste îngrijorări în legătură cu creșterea, poate, a comerțului ilicit cu țigarete și în contrafacerea acestora. Legislația nouă în această privință trebuie să uh, vizeze uh, combaterea uh, comerțului ilegal și a contrafacerii. În ceea ce privește situația, în special în Portugalia, acum, publicitatea pentru fumat Uh, publicitatea țigaretelor este uh, ilegală. Fie că e vorba de uh, publicitate directă sau indirectă, ea este ilegală. Avem un amendament la articolul 8 și vreau să-i mulțumesc Lindei pentru faptul că a susținut acest amendament. Este un amendament Uh, referitor la uh, ambalajele necartonate de uh, țigarete s-a impus o dimensiune minimă și modul în care mai putem schimba aceste pachete este faptul că marca uh, țigaretelor uh, este exclusă. Astfel de schimbări ar uh, presupune însă investiții enorme în industria tutunului și acest lucru în contextul actual ar fi uh, imposibil. Uh, ar uh, crește uh, rata șomajului și mai mult, care oricum este ridicată uh, în zonele cele mai îndepărtate, în special în țara mea, Portugalia. Schimbarea ambalajului nu va afecta conținutul în tutun, dar ar putea să încurajeze pe tineri să se apuce de fumat. Din acest motiv ne opunem propunerii propusă de raportorul din umbră a liberalilor și anume să se crească dimensiunile și greutatea pachetului. Aici intră în joc și alte chestiuni, marca, drepturile de proprietate intelectuală, însă pe noi ne preocupă ceea ce v-am spus și ne afectarea pachetelor necartonate. Mulțumesc, doamna Gardini. E, tantissime cose sono già state... Mulțumesc. S-a spus deja foarte mult. În mare, cred că cu toții avem un punct comun. Fumatul este dăunător și trebuie să reducem consumul de tutun pe cât se poate. Avem dreptate când spunem că prioritatea o reprezintă protecția acordată tinerilor. Trebuie să-i determinăm pe tineri să se apuce de fumat. Și trebuie să-i apărăm și pe cei care fumează pasiv, așa cum a spus domnul Lise. Însă trebuie să facem asta cu instrumente mai eficiente. Cred că nu suntem de acord cu instrumentele folosite. Uh, este prima oară când încercăm să ajungem la reguli armonizate în ceea ce privește etichetarea produselor și Europa privește uh, designul uh, uh, mai degrabă printr-o prismă comercială și nu cea a sănătății. Italia de mulți ani uh, poartă această luptă de combatere a tutunului. Senatul italian a spus că din 2003 până în 2012 procentajul fumătorilor a crescut de la 27 a scăzut de la 27,6% la 20,3%. Uh, deci este o scădere uh, semnificativă. Strategia însă a fost alta decât cea pe care ne-o propune Comisia. Sunt de acord cu uh, doamna Steller, care nu înțelege În ce măsură uh, ar aduce uh, vreo schimbare faptul că pachetele sunt de uh, dimensiuni mai mari sau uh, sunt mai grele sau mai ușoare? Trebuie să ne amintim că cercetătorii din uh, Elveția au arătat că dacă nu mai găsesc produsul respectiv, uh, persoanele respective se vor duce în altă parte să încerce să găsească uh, produsul dorit și asta o să ducă uh, la o creștere a uh, contrabandei Uh, sau a comerțului uh, ilicit și a contrafacerii. Uh, sigur că se pune problema unui risc major pentru sănătate dacă avem în vedere contrafacerea, pentru că apar tot felul de elemente contaminante. Și așa cum au arătat studiile, Um, o standardizare a ambalajului uh, ar favoriza contrafacerea și comerțul ilegal cu tutun. Uh, sigur, uh, nu știi ce conțin aceste țigarete contrafăcute. Au fost uh, uh, cazuri de intoxicare și uh, pe termen lung uh, au dus la boli uh, cronice. În ceea ce privește țigaretele electronice, ele sunt menite să uh, scadă riscul pentru tinerele generații. Nu putem să oprim uh, statele membre să introducă politici naționale de sănătate care să reducă Uh, pericolul fumatului. Mulțumesc raportoarei. Mulțumim, cu acesta am încheiat uh, lista vorbitorilor. Este una dintre procedurile cele mai mari, uh, proceduri legislative cele mai importante discutate în acest mandat. Este și un subiect foarte controversat. Clar este că până la 700.000 de mii de persoane Uh, pe an mor din cauza fumatului. Dacă calculăm asta la fiecare stat membru, uh, un colegul Karl-Heinz Florenz a vorbit despre asta, a spus că în fiecare zi, dacă în fiecare zi uh, s-ar prăbuși un avion în fiecare stat membru, în, în trei zile ar fi interzis zburatul. Dar, iată, fumatul ucide numărul echivalent de persoane, dar nu este, nu se iau astfel de măsuri. Bineînțeles, știm că o persoană care a fumat toată viața nu, se va, nu va înceta să fumeze doar pentru că s-a dat o lege. Propunerea uh, dorește să împiedice uh, ca noile generații să devină dependente uh, de fumat. Acesta este scopul legislației în regiunea mea avem o vorbă, trebuie să lași biserica în sat. Și cred că și în uh, acest domeniu trebuie să facem acest lucru, să promovăm sănătatea și protecția sănătății să, și prevenția, dar și la produsele inovatoare. Am făcut un workshop pe acest subiect și trebuie să vă spun că nu am fost foarte uh, mulțumit de modul în care s-a desfășurat workshop-ul referitor la țigareta electronică. Nu înțeleg de ce s-a impus această limită pentru țigareta, pentru țigara electronică, pentru că practic este interzisă și poate fi obținută numai în uh, farmacie. Această uh, țigaretă electronică este pentru cei care doresc în continuare să uh, asimileze nicotină. Nu eu, nu este cazul meu, ca să fie clar. Oricum, Mulțumesc raportorilor din umbră și Lindei McKeven, care are de luptat cu 1300 de amendamente din această comisie. Eu sper că la final uh, vom reuși să um, fim de acord, astfel încât să putem uh, încheia acest dosar înainte de alegerile uh, europarlamentare. Noi am solicitat comisiei să facă propunerea cât se poate de timpuriu. Știm că au existat unele dificultăți în acest sens, însă Comisia, înainte de Crăciun, a venit cu propunerea, o lună mai devreme decât ne-am așteptat, ne-am așteptat, uh, ceea ce ne bucură, iar acum noi trebuie să ne dăm silința să facem ceva pozitiv dar pornind de la premisa de a lăsa biserica în sat și apoi uh, încercând să nu ne um, agităm prea mult pentru a decide dacă ambalajul trebuie să fie rotund, pătrat sau dreptunghiular. Înainte să-i dau cuvântul raportoarei la final, le dau cuvântul uh, comisiei. S-au uh, abordat foarte multe subiecte, ne-am luat timpul pentru a discuta și am să vă rog să răspundeți la întrebările colegilor care um, au pus întrebări și apoi raportoarea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să îi mulțumesc raportoarei pentru munca sa excelentă la acest dosar și să mulțumesc eurodeputaților pentru comentarii și întrebări. Aș vrea să mă ă, axez asupra unor aspecte care justifică propunerea Comisiei. În ceea ce privește reglementele privind ingredientele, s-a propus interzicerea uh, tutunului uh, cu um, mentol și cu vanilie. Am uh, sugerat pentru că acest lucru este atractiv pentru tineri și încurajează să se apuce de fumat. Am văzut o tendință tot mai mare de a avea arome de vanilie, de fructe și de ciocolată Uh, am văzut și uh, capsulele de mentol intruse în uh, filtrul țigaretelor și creșterea semnificativă a segmentului de piață, a cotei de piață a mentolului. Țigaretele cu mentol arată că aromele uh, joacă un rol important în atragerea unor noi grupe de vârstă. Uh, aromele uh, pot să ducă în eroare atunci când este vorba de impactul nociv. Și o să ne referim la acest lucru mai târziu. În ceea ce privește etichetarea și ambalajul. S-au pus o serie de întrebări și aș vrea să reamintesc că în studiile pe care le-am făcut am arătat clar că există, cu cât avertismentele sunt mai uh, vizibile, acest lucru a fost menționat și de raportoare, cu atât uh, efectul este mai mare. De aceea am propus uh, acel procentaj de 75% pe pachet și credem că este o propunere echilibrată. În acest context trebuie să ne amintim, așa cum s-a spus și în cursul dezbaterii, că în uh, Belgia trebuie să fie folosite trei limbi și atunci aceste avertizări acoperă 65% din pachet. În Canada s-a arătat că uh, creșterea de la 75% în sus produce un efect consolidat. O chestiune foarte importantă în ceea ce privește țigareta electronică, dați-mi voie să clarific poziția noastră în această privință. Comisia dorește ca aceste țigarete să uh, fie eficiente, le vrem pe piață, dar să fie uh, sigure, uh, eficiente și de bună calitate. Atunci când ne gândim la cadrul de reglementare pentru țigaretele electronice, ne-am pus trei întrebări. Cum putem să asigurăm că acestea sunt sigure și respectă bunele practici de producție? Cum putem să ne asigurăm că țigaretele electronice uh, au uh, un uh, Um, potențial uh, olfactiv și cum îi determină pe oameni să se lase de fumat și cum acestea nu devin produse atractive pentru tineri și să ducă la dependența de nicotină. Am găsit uh, răspunsuri la toate aceste întrebări în reglementările farmaceutice, de aceea țigaretele electronice uh, Uh, cu uh, un conținut de uh, nicotină peste prag să fie să facă obiectul certificării. Am discutat și am studiat și regimul special, dar date fiind întrebările pe care ni le-am spus în studiu și răspunsurile pe care le-am primit, e o problemă și credem că propunerea are o logică și poate să funcționeze. Apoi, în legătură cu comunicarea uh, comisiei, <laughs> în ceea ce privește uh, contrabanda cu țigarete, este este o inițiativă uh, condusă de comisarul uh, Șemeta. În ceea ce privește actele delegate, atunci când am uh, încercat să găsim o soluție și am văzut care sunt evoluțiile științifice în domeniu, am înțeles că sunt o serie de chestiuni tehnice pe care trebuie să le reglementăm în acest fel. Competențele de delegare dau o latitudine dis, uh, limitată uh, comisiei. Și, nu în ultimul rând, uh, spunând acest lucru, există și în uh, Consiliu niște încercări de a impune definirea mai bună a recurgerii la actele uh, delegate, uh, dar pentru a permite o flexibilitate suficientă. În ceea ce privește dezbaterea economică, pe de o, altă, pe de o parte, am, uh, reducerea este de 2%, unii au spus că este uh, prea puțin în ceea ce privește consumul. Pe de altă parte, am arătat că putem să reducem numărul de fumători cu 2,5 milioane. Deci, uh, avem un rezultat uh, relativ bun din punct de vedere a sănătății publice, cu un impact minim asupra uh, industriei uh, de profil. O las pe colega mea să vorbească despre lista pozitivă de ingredienți și utilizarea zahărului. Acum, în ceea ce privește lista pozitivă, Comisia a analizat această chestiune și a analizat atent posibilitățile din mai multe motive, nu am propus o listă pozitivă. În primul rând, acest domeniu este extrem de complex. Există mii de substanțe și de aditivi care sunt utilizați în prezent și alții care vor fi uh, utilizați potențial. De aceea, lista, din punct de vedere al reglementării, ar fi greu de gestionat. Apoi, o listă pozitivă ar da impresia falsă că acești aditivi uh, fac ca produsul să fie sigur uh, și să fie bun pentru consumator. Și având în vedere că avem uh, de-a face cu produse de tutun care sunt dăunătoare, nu vrem să lăsăm această impresie. De asemenea, dacă luăm în serios lista pozitivă, ar trebui să avem criterii foarte clare și nimeni în momentul de față nu știe exact care ar putea să fie aceste criterii. S-ar putea să se refere la gradul de dependență, de uh, toxicitate, de atractivitate. Apoi uh, facilitează inhalarea, asta ar putea să fie un uh, criteriu. Deci, din punct de vedere științific și tehnic, lucrurile sunt cât se poate de complexe. Și dacă s-ar adopta o listă Uh, pozitivă, probabil că am ajunge în situația în care uh, am avea efecte negative asupra uh, cultivatorilor de tutun în Europa și de aceea Comisia a optat pentru o abordare mai echilibrată în această privință. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că gestionarea unei astfel de liste ar presupune uh, o povară administrativă uriașă și ar uh, cere foarte multe resurse. De aceea, Comisia nu a propus o listă pozitivă în această etapă. Aș vrea de asemenea să comentez asupra standardizării ambalajului și să arăt foarte clar că Comisia nu standardizează toate uh, produsele. Uh, pentru produse, altele decât țigaretele și tutunul de rulat, există multe uh, posibilități. În ceea ce privește țigaretele și tutunul de rulat, este adevărat, propunem o oarecare standardizare. Însă intenția este să asigurăm uh, vizibilitatea de plină și um, menționarea uh, avertismentelor la adresa sănătății nu, uh, nu am uh, dorit să scăpăm de pachetele necartonate, dar uh, vizăm pachetele care sunt atractive pentru tineri din punct de vedere al formei, inimioare și așa mai departe. Am discutat în Consiliu cu statele membre și ne-au fost uh, uh, aduse la cunoștință o serie de greutăți în ceea ce privește ambalajul și o să le analizăm. De asemenea, s-a sugerat că dispozițiile privind ambalajul generează probleme pentru industria de ambalaj pentru că ar avea mai puțină treabă de făcut. Și am răspuns că chiar dacă uh, vom asista la o simplificare uh, Uh, din punct de vedere al ambalajului, totuși uh, ambalajele vor exista în continuare dar vor exista trăsături de securitate și avertismente. Acesta constituie o altă provocare pentru uh, industria ambalajului și asta ar uh, să putea să presupună mai multă treabă pentru această industrie pentru a ține cont de toate aceste cerințe. Vă mulțumesc! Mulțumim comisiei și acum la final îi dau cuvântul Lindei McEvan în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea colegilor au plecat. Este joi după amiază, oamenii trebuie să se întoarcă în circumscripțiile lor, deci nu voi răspunde în detaliu la toate comentariile. Însă a, voi spune următoarele. Doamna Gardini s-a referit la contrafacere și propunerea ca imaginile și ideea că imaginile ar duce la contrafacere. Este foarte ușor uh, să contrafaci, să copiezi un uh, ambalaj actual. Cât, costă câțiva Uh, Contrafacerea ține mai degrabă de preț. Nimeni nu a um, sugerat să reducem prețul uh, țigărilor pentru a face concurență cu țigările de contrabandă care vin din Belarus. Este lobby din partea industriei. Nu există niciun fel de dovadă. Guvernul meu a analizat um, uh, uh, ambalajele um, generice timp de ani de zile și nu a găsit niciun fel de uh, dovadă în acest sens. Există uh, noile pachete ar fi uh, prevăzute cu uh, elemente de securitate. Deci putem uh, discuta despre uh, mărimea avertizmentelor, dar nu putem spune că dacă avertizmentul este mai mare, este mai ușor de contrafăcut. Toate celelalte aspecte, da, colegii au discutat uh, toate subiectele, dar cred că putem atinge un, un acord. Consiliul uh, mm, progresează foarte bine către un, uh, către un acord. În Consiliu vor să ajungă la un acord uh, vor să se ajungă la un acord în acest, și în acest Parlament. Ne întâlnim cu raportorii din umbră săptămâna viitoare, vor înce vom începe să uh, redactăm amendamente de compromis, vom încerca să preluăm amendamentele tuturor celor care uh, fac pro propuneri rezonabile. Bineînțeles că nu le voi lua în considerare pe cele care vor să elimine propunerea comisiei, însă uh, Iată, pe de altă parte, există amendamente și din partea comisiilor uh, parlamentare, dar unele sunt mai complicate, altele mai puțin. Oricum, eu sunt sigură că putem găsi compromisuri. Sper că um, colegii vor reține ceea ce a spus noastră, domnule președinte, referitor la cifrele la care ne referim. 700 de mii de persoane. Trebuie să mm, nu uităm că putem schimba ceva și dacă alegem să nu schimbăm nimic, va trebui să răspundem în fața alegătorilor noștri, pentru că majoritatea oamenilor vor acțiuni în ceea ce privește fumatul. În urmă cu ani de zile se vorbea despre interzicerea fumatului în locurile publice. Îmi amintesc mm, ce mare dezbatere a fost uh, Ehm, se spunea, nu se poate, niciodată publicul nu va accepta asta, publicul nu a dorit asta. Dar acum sunt de acord s-a vorbit despre statul de dacă și așa mai departe. Dar nimeni, acum nimeni nu vrea uh, să se reintroducă fumatul în restaurante și în locurile publice. Impactul asupra sănătății a fost uh, foarte semnificativ. Să fim curajoși, să fim îndrăzneți uh, și să facem în așa fel încât fuma numărul fumătorilor să se reducă în viitor. Mulțumim Linda McEvan, cu aceasta ajungem la finalul dezbaterii. Reuniunea uh, se va vota în această comisie în 10-11 iulie, va depinde însă și de mandat, votul în plen, dar indicativ este prevăzut pentru septembrie 2013. Mulțumesc uh, pentru În iulie votul în comisie, spune președintele. Mulțumesc tuturor pentru dezbatere. Ultimul punct de pe ordinea de zi este reuniunea următoare, care va avea loc pe 19-20 iunie. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că pentru cei 1, 2, colegi, 3 colegi și cele patru colege uh, care mai sunt prezente, vă atrag atenția că există un uh, workshop referitor la siguranța pacienților la ASP 1E2. Va fi interpretare în engleză, franceză, italiană și toată lumea este invitată. Uh, începe la 15.30 până la 18.30. Celor care merg acasă, le urez poftă bună și drum bun. Mulțumesc!